Eh, Dragi prieteni, să știți că puteți eh, folosi căștile pentru a asculta interpretarea. I would like to, to, uh... Dragi colegi, haideți să urăm bun venit din partea tuturor reprezentanților asociațiilor din Clișii Suboa. Dumnealor, eh, ne vor împărtăși uh, câteva comentarii cu privire la situația din această regiune din apropierea Parisului. După cum știți, delegația Comisiei Regii, care s-a deplasat în Franța, a vizitat această regiune. Scopul vizitei noastre a fost, de fapt, să vedem cum se aplică instrumentele politicii de coeziune și să vedem uh, exemple concrete de proiecte și de intervenții ale politicii de coeziune în comunitățile urbane și locale. Nu am avut timp să mergem chiar în Clișii Suboa, de aceea cred că va fi foarte util pentru noi să îi ascultăm pe reprezentanții asociațiilor de acolo. Astfel vom înțelege mai bine care este percepția dumneavoastră asupra acestei situații din uh, zonele urbane sau suburbane mai sărace. Probabil că știți că suntem uh, pe cale să pregătim uh, ordine de zi pentru viitoarea politică de coeziune, iar dezvoltarea urbană este o prioritate destul de importantă în uh, această privință. Așa că vizita dumneavoastră aici este o oportunitate pentru noi ce ne va permite să ne formulăm mai bine politica de coeziune, asta sigur în funcție de preocupările pe care le veți împărtăși cu noi. Nu știu dacă doamna Clarima Deli dorește să intervină înainte de a da cuvântul reprezentanților. Doamnă președinte, permiteți-mi să spun că acești tineri și mai puțin tineri care vin din clișii Suboa au făcut un apel cu niște solicitări uh, vehemente, ca să zic așa, față de președintele Comisiei Europene, domnul Barroso. Li s-a răspuns însă că domnul Barroso nu poate să-i primească din cauza că nu are suficient timp la dispoziție. Așa că vreau să vă mulțumesc dumneavoastră, domnule președinte, că ați răspuns pozitiv la solicitarea lor și că ne-ați primit aici și că doriți să le ascultați doleanțele și problemele. Așa că permiteți-mi să le urez bun venit. Mulțumim. Doamna Siste are cuvântul. Bună ziua! Vă mulțumim pentru că ne-ați primit aici. Am trimis într-adevăr o solicitare domnului Barroso, care a fost publicată în cotidianul Liberation 27 octombrie. Am să-i dau citire. Facem apel uh, la domnul Barroso pentru că um, s-au pierdut uh, foarte multe promisiuni și uh, starea de urgență, sigur, n-a, nu mai există, ea a fost ridicată, însă se pare că există în continuare. Suntem obligați să spunem tuturor că, de fapt, nimic nu s-a schimbat. Statul s-a angajat să uh, pune în aplicare un adevărat plan Marshall pentru această regiune, pentru a, a mobiliza toate ministerele ca acest uh, plan să se aplice. Dar astăzi noi, Asociația Culturală, Sportivă și Civică din uh, Cliș și Suboa, vedem că mijloacele pe care le avem la dispoziție și care ne erau promise sunt reduse. Totuși, noi, încercăm să gestionăm uh, sărăcia socială și să prevenim explozia unor adevărate probleme de amploare aici. Zicem nu violenței, însă dacă statul va continua să ne zică și nouă nu, ce vom putea face? Dacă statul ne zice în continuare nu, până la urmă violența va câștiga. Trebuie să vorbim cu altă voce mai justă, mai demnă, cea a respectului femeile din cartierele noastre sunt parte a societății franceze. Există noi moduri de viață acum, noi culturi care apar uh, într-un context în care locuințele sociale din cartierele sărace se înmulțesc, ghetourile se răspândesc. Trebuie să îi respectăm pe cei în vârstă, pe cei tineri, pe generațiile care urmează și care formează poporul Republicii. Pacea civilă este un bun prețios pe care nu-l putem sacrifica pe altarul egoismului și crizei financiare. Trebuie să spunem că guvernul țării noastre ne-a uitat. De aceea noi ne adresăm acum Europei, care recent, prin vocea Parlamentului și a Comisiei, și-a asumat recent responsabilitățile și s-a arătat ca garantă a libertăților și mm, justiției. Facem apel la acest umanism, la Europa solidară și cerem președintelui Comisiei Europene să ne primească pentru ca să-i putem uh, prezenta doleanțele și proiectele noastre. Cerem eurodeputaților, în special celor de la Comisia Regii, să primească vizita noastră. Iată, protestele urbane din 2007 trebuie să găsească un ecou, un răspuns pozitiv, ca să nu repetem aceste lucruri peste 20 de ani, să nu cădem în capcana indiferenței. Cam atât. Acum am să dau uh, cuvântul colegilor care vă vor uh, vorbi despre ce ne preocupă. Bună ziua, domnule președinte! Stimați uh, eurodeputați, din 2005, așa cum spunea și doamna Sise, nu s-a schimbat nimic în cartierul nostru. Vedem că procesul de ghetoizare se accentuează, și că sărăcia devine structurală, se accentuează inegalitățile sociale și teritoriale. Avem um, organizații care luptă pentru binele social, dar care nu fac față acestor tendințe de precarizare a societății. Planul Espoir Bonlieu n-a reușit să fie pus în practică și asta probabil a contribuit la fatalismul locuitorilor noștri în contextul în care criza economică și socială face ca problemele deja existente să uh, se exacerbeze. Există, într-adevăr, subvenții europene care sunt acordate asociațiilor și colectivităților locale, dar ele sunt blocate la nivel de stat. Exemplu, în 93 uh, am încercat să obținem fonduri pentru unul dintre orașele din regiune, dar n-am reușit pentru că fondurile au rămas la guvern. Știu că situația este și mai dificilă datorită crizei economice și sociale, dar tocmai din această cauză e nevoie de un plan Marshall la nivel european. Trebuie să asociem uh, locuitorii la aceste planuri și astfel acțiunile noastre vor primi un sens. Și trebuie, desigur, să adăugăm o dimensiune europeană. Cred că Uniunea Europeană poate să depună activități specifici pentru a integra pe locuitorii în obiectivele pe care dorește să le îndeplinească, să redăm demnitate locuitorilor noștri și să-i ajutăm să-și transforme viața de zi cu zi. Trebuie să oferim o perspectivă de viitor copiilor noștri și credem că niște soluții pentru viitor trebuie să aibă în vedere construcția de locuințe și uh, scăderea taxelor, cheltuielor de întreținere pentru locuitori. De asemenea, o rețea eficace de transport în comun pentru a ne deschide teritoriile către eh, bazinele care au locuri de muncă pentru a crea rețele sociale. Credem însă că ceea ce se întâmplă este destul de preocupant. Este foarte greu să ne asumăm greșelile și problemele. Ce instrumente are Uniunea la dispoziție pentru a rezolva aceste probleme? pe care le avem în Franța. Noi vă expunem aici niște fapte reale. Sperăm că vom avea un prim schimb de vederi care să fie constructiv și sper să aveți în vedere și alte reuniuni, alte întâlniri cu noi, poate sub președinția președintelui Comisiei Europene. Pentru că noi venim aici cu dificultăți reale care probabil există și în alte cartiere și în alte părți ale Europei dar suntem convinși că Europa va juca un rol central prin națiunile sale acolo unde statul nu reușește să o facă. Mulțumesc! Mulțumesc! Înțeleg că și domnul Sabir, Samir Abbas dorește să ia cuvântul. Bună ziua! Bună ziua! Eu provin din mediul academic, ca să zic așa, sunt profesor și îl sunt învățător și lucrez cu copii din școala primară de la 6 la 10 ani, dar și cu tinerii de la 16 până la 20 de ani. Și mi-am dat seama din experiența mea că calitatea învățământului în Franța tinde să scadă și că noțiunile fundamentale care sunt esențiale pentru o bună dezvoltare economică și socială a fiecărui individ tind să se piardă în Franța. Iată de ce Mare parte din acești elevi, din acești tineri, ies din sistemul școlar fără o diplomă. Sau chiar dacă ies cu o diplomă la 16 ani, aceste diplome nu le ajută la nimic, pentru că nu sunt utile pe piața muncii sau nu își pot continua uh, studiile din vari motive. Așa că mulți nu au competențe de bază, nu pot să citească, să învețe sau să înțeleagă. Se fac tot felul de acțiuni care pun accentul pe latura culturală, dar uh, tineretul nostru are nevoie de uh, acțiuni mai concrete, mai de bază, care să le permită, să permită câștigarea de competențe de bază. Apoi, uh, mulți uh, trăiesc în zone rurale. 150.000 de mii de elevi părăsesc sistemul școlar din această cauză. Le este foarte greu apoi să se integreze, piața muncii este cum știm, așa că foarte mulți uh, se devin șomeri înainte să înceapă să lucreze și au o situație socială precară astfel încât ei ajung să fie excluși din punct de vedere social. Sunt excluși și geografic, și economic, și social. Așa că este important să revizuim sistemul de învățământ de la principii, de la bază. Trebuie să lărgim oferta de instruire, pentru că aceasta nu mai corespunde cererii de pe piața muncii. Trebuie să accentuăm uh, activitatea filierelor care creează locuri de muncă, precum școlile profesionale, școlile de artizanat, activitățile în IMM-uri. Atunci când elevii la 16 ani termină școala fără a-și putea continua studiile, fie pentru că nu au diplomă, fie pentru că nu își permit uh, să dea la o școală mai departe, ei bine, ar trebui să facem ceva, să creăm un sistem pentru ca ei să-și poată folosi energia, să găsească o posibilitate, un debușeu pe viitor. Să nu îi lăsăm pradă excluziunii. Și apoi trebuie să fim uh, atenți tot timpul la faptul că sunt meserii care dispar și trebuie să anticipăm noile evoluții, apar meserii eco, noi tehnologii, acestea pot crea locuri de muncă în Europa și ar trebui să putem crea filiere de învățământ adecvate. Pe această latură, Franța stă foarte prost. Și uh, revin uh, la problema zonelor rurale, la excluziunea geografică și regională. Apoi, în ce privește formarea continuă, avem foarte mulți oameni care pe parcursul lor uh, profesional, la un moment dat, trebuie să își schimbe locul de muncă pe la 40-45 de ani. Și uh, la cursurile de pregătire pentru adulți constatăm că acești oameni habar n-au de noile tehnologii, nici nu știu să folosească un calculator, să scrie un e-mail. Deci este un șomaj uh, economic aceste persoane sunt uh, puse pe piața muncii, dar nu au competențe, nu își pot găsi un alt loc de muncă. Deci trebuie reformate, reinstruite, să obțină o nouă diplomă, să aibă noi competențe. Trebuie să ne asigurăm că acest uh, lucru se face din timp. Și apoi trebuie să lărgim acest pachet de măsuri la toate vârstele, pentru că fiecare reprezintă o generație în pericol care trăiește și supraviețuiește grație celorlalte. Și ca să închei, toate aceste lucruri nu sunt foarte greu de realizat. Dar, ca să le realizăm, ar trebui să existe o politică globală care să acopere întreg teritoriul comunitar și să putem, grație ei, să luăm măsuri creative. Și, bineînțeles, să rezolvăm problema de la nivelul administrației. Mulțumesc! Să Mai e cineva care dorește să intervină? Da, ca să revin la problema urbanizării și a locuințelor, vă rugăm să nu faceți greșeala pe care a făcut-o Franța în anii 60, să considerați că urbanizarea și locuințele se leagă doar de habitat. În primul rând este problema legată de oameni și încercăm să rezolvăm aceste probleme legate de locuință și astfel rezolvăm problemele mai mari din cartiere. Trebuie, în primul rând, să ne gândim la factorul uman și exact la acest factor nu ne gândim suficient. Oamenii trebuie puși în centrul problemei de urbanism și de creare de spații de locuit. Pentru că a trăi într-un uh, cartier, într-o anumită zonă, nu înseamnă pur și simplu a locui acolo. Există și alte nevoi, există și alte servicii de care trebuie să beneficiezi, servicii de transport, de exemplu. La clișii de exemplu, nu există transport în comun în afară de anumite autobuze care au stații uh, din ce în ce mai rare, din ce în ce mai puține Apoi legat de problema instituțiilor. Dacă locuiești într-un cartier, dar nu ai instituțiile publice aproape sau uh, instituții legate de asigurare, de șomaj, de căutare de locuri de muncă și așa mai departe. Mai sunt și probleme de securitate, pentru că a fost nevoie de mulți ani până să se deschidă propriul comisariat de poliție la Clichy-Montfermeil, o instituție care practic ține de statistici, nu de minister. Trebuie încă o dată să punem factorul uman în centrul discuției, pentru că dacă nu, toate demersurile vor fi destinate eșecului așa cum se întâmplă acum în Franța, pentru că în anii 60 în prim, prima prioritate era să adăpostească, să găsească locuințe pentru toți imigranții care veneau atunci în Franța, fără să se pună problema dezvoltării sociale, a activităților de agrement și așa mai departe. De aceea acum în Franța, în 2010, sunt, există aceste ghetouri pe care nu le dorește nimeni. Oui, bonsoir. Bună seara, voi încerca să fiu foarte concis. Limezian mă numesc, vin din de france Vreau să spun că după alegerile europene din 2009 am observat o rată de abținere foarte mare la aceste alegeri în cartierele populare. Peste 80% de abțineri. Acest lucru uh, trebuie deplâns pe plan democratic Există o lipsă de încredere în, uh, pe plan politic și mai ales când uh, se vede ce bugete se alocă pentru dezvoltare regională, multă lume nu înțelege concret ce poate aduce uh, Europa. De asta, despre asta se vorbește în Clichy-sous-Bois, un oraș simbolic, un laborator al Fran- Franței, unde se concentrează inegalități sociale și teritoriale. Este comuna cea mai săracă din Franța în prezent. Uh, și pentru a găsi un loc de muncă sau pentru a studia este accesul este foarte dificil. Până la Paris, de exemplu, se face o oră și jumătate, două ore. Asta este realitatea. Regiunea Ile-de-France este una dintre cele mai bogate din Europa, dar în aceeași regiune există orașe și cartiere de tip enclavă. Trebuie, avem nevoie de ajutor din partea statului, dar și din partea dispozițiilor, um, dispozițiilor europene. Știm că există uh, proiectul Jeunesse, de exemplu. Este foarte complicat pentru membrii diferitelor asociații să aibă acces la aceste programe. Este foarte complicat să se alcătuiască un dosar. Durează mai bine de un an să se facă acest dosar. Vreau să vă mulțumesc că ne-ați primit și vreau să vă spun că știm că sunteți în slujba Europei și că pe plan regional s-au redus inegalitățile sociale și ter teritoriale, mai ales în țările din estul Europei. Însă, din păcate, în țări cum e Franța, există încă orașe și cartiere care au nevoie în continuare de ajutorul Uniunii Europene. De aceea, propunerea care a fost făcută de prietenii mei de a organiza un Parlament European al uh, suburbiilor, care să permită diferitelor orașe să își compare, să facă schimb de experiență. Încă o dată vreau să vă mulțumesc pentru că ne-ați primit și sper că în timpul discuțiilor legate de orientarea bugetară pentru anii care urmează, veți ține cont de ce s-a spus. Pentru că sunt convins că situația din Cluj și Suboa se repetă în alte orașe și cartiere europene. Mulțumesc! Constanțe Crel. Mulțumesc, doamna Crel are cuvântul. Ja, vielen Dank. Äh, äh, ich... Mulțumesc foarte mult. Aș vrea să vă cer scuze numele colegilor că nu a mai rămas foarte multă lume la această discuție, pentru că întâlnirea a fost amânată, s-au făcut modificări pe ordinea de zi. În orice caz, Vă sunt recunoscătoare că ați venit și că ne-ați oferit toate aceste informații. Să presupunem că să spunem că lucrurile acestea nu sunt tocmai noi pentru noi și că nu sunt valabile doar pentru suburbiile Parisului. Același lucru este valabil uh, în multe suburbii ale multor mari orașe europene. Probleme de integrare cu grupuri, uh, cu populații defavorizate. De aceea, tocmai de aceea încercăm să creăm instrumente prin intermediul politicilor de coeziune pentru a depăși aceste probleme. Integrarea tinerilor pe piața muncii, îmbunătățirea educației și formării pentru acești oameni, este deschisă posibilitatea de a finanța asociații prin uh, fonduri europene. Am fost la Paris, am fost în suburbii cu o delegație a Parlamentului European și am văzut acolo că s-au întâmplat niște lucruri bune. Trebuie să se poată folosi aceste instrumente la Paris și în regiunile din împrejurimi. Aș vrea să vă rog să nu uitați acest lucru, că merită făcute toate aceste eforturi pentru, de dragul celor implicați, de dragul integrării europene. Trebuie să încercăm să folosim instrumentele pe care le avem. Este important ca integrarea europeană să aibă loc prin și cu toți membrii societății. De aceea trebuie să spunem foarte clar că a sosit timpul să ne concentrăm pe dezvoltarea durabilă, pe dezvoltarea urbană și că suntem angajați pe această cale. Suntem de acord cu toții la Parlamentul European că, nu așa, politica de coeziune trebuie să primească un buget specific pentru, tocmai pentru a se realiza aceste proiecte. Înțeleg ce spuneți dumneavoastră, că de multe ori este greu să accesezi finanțarea. Suntem conștienți de aceste probleme și de ce mai multe ori încercăm să simplificăm procedurile. Trebuie să ținem legătura cu dumneavoastră ca să aflăm ce probleme aveți dumneavoastră pe teren, la fata locului Vă rog să nu recurgeți la forță sau la violență. Acestea trebuie evitate cu orice preț. Nu vrem să vedem imagini așa cum am văzut la televizor din Paris acum ceva vreme, din Paris și din suburbii. Aș vrea să aflăm că au loc proiecte de succes prin intermediul fondurilor structurale. Mulțumesc! Dați-mi voie să spun și eu câteva cuvinte. Într-adevăr, vizitați Comisia Parlamentului European care se ocupă de politicile regionale și de dezvoltarea urbană. Așa cum a spus doamna Constanța Crăl, lucrurile acestea ne sunt cunoscute și ne preocupă foarte mult. De aceea Vă suntem recunoscători pentru prezența aici și pentru faptul că ne dați aceste informații. Discutăm acum despre viitorul politicii de coeziune, despre viitoarea agenda urbană mm, a politicii de coeziune și înțelegem că toate problemele legate de dezvoltarea urbană și de problemele fizice, de problemele sociale, de excluziune, și de alte provocări pentru care trebuie găsite soluții. Toate acestea trebuie luate foarte în serios și avut în vedere în uh, definirea politicii de coeziune a viitorului. Mâine va avea loc o audiere aici, la care vor participa experți, dar și reprezentanții ai Comisiei Europene pe tema situației din uh, orașele mai mari sau mai mici ale Uniunii Europene și Vom transmite acestor participanți ideile de la dumneavoastră. În decembrie vom discuta cu Comisarul pentru Politici Regionale. Sunt uh, convinsă că lucrurile pe care le-ați spus astăzi se adaugă la cele pe care le știam deja din vizita noastră din, în Franța și Avem acum punctul de vedere direct al uh, celor implicați. Aș vrea să vă asigur că mm, discuția care va urma și legat de propunere din partea Comisiei Europene se va pune accentul pe problemele din zone, zonele urbane și metropolitane, se va pune accentul pe dezvoltarea locală și pe ce se poate face pe plan local în zonele urbane pentru a face față acestor probleme și provocări pe care le-ați prezentat dumneavoastră. Este o prioritate de prim rang pe agenda Comisiei Europene, nu doar a Parlamentului, și de aceea acest schimb cu dumneavoastră, acest schimb de păreri, este binevenit și este un argument, încă un argument pentru a cere o politică de coeziune care să reacționeze Mm, față de aceste probleme în zonele urbane și periferice. Eu uh, voi participa la o întâlnire cu președintele Departamentului Ile-de-France și voi discuta cu domnia sa despre aceste lucruri pe care le-a spus dumneavoastră. Sunt de acord și cu Constanța cum putem uh, face față acestor probleme. Vreau să vă încurajez să, vă, să fiți activi ca asociații, pentru că foarte multe lucruri depind de dumneavoastră. și de entuziasmul dumneavoastră de a interveni la fața locului, de a schimba lucrurile acolo unde vă aflați. Există o comunitate locală ce dorește să meargă înainte și cu foarte puțin ajutor puteți realiza multe. Însă dacă întoarceți spatele lucrurilor pe care vi le poate oferi în general Europa, lucrurile vor fi din ce în ce mai dificile. Haideți să ținem legătura, dumneavoastră să rămâneți activi pe plan local și să facem tot ce putem pentru a ne face datoria și pe viitor să avem instrumente și acțiuni care să vă permită să modificați realitatea în care trăiți. Există eforturi care se fac în toată Europa și dumneavoastră trebuie să vă implicați și autoritățile locale și societatea și cei de la nivel regional sau de departamente, dar și noi la nivelul Uniunii Europene. Și este important să colaborăm. Încă o dată mulțumesc foarte mult pentru prezență. veți uh, rămâne uh, alături de noi și ceea ce ați spus uh, va rămâne în mintea noastră. Vom transmite ideile pe care ni le-ați spus și ne vom strădui ca pe viitor politicile europene să țină seama de problemele pe care le-ați prezentat. Știți că s-au făcut foarte multe. Nu știu cât puteți profita dumneavoastră de ce s-a făcut deja. Însă Comisia Europeană a reacționat deja și noi la Parlament am încercat să găsim soluții pentru problema locuințelor, să simplificăm politicile. Până la urmă, sigur că toți, totul depinde de cât de mare va fi bugetul. Uniunii Europene. Să nu uităm că acesta reprezintă 1% din, din PIB, din ce producem. Este un buget mic. Și până la urmă nu doar banii contează, ci și implicarea dumneavoastră. Colaborarea cu ceilalți, toate acestea sunt foarte utile. Încă o dată, dacă nu mai dorește cineva să mai intervină? Doamna Deli, vă rog. Euh, je voudrais euh, vous remercier. Aș dori să vă mulțumesc. Vă mulțumesc pentru că ne-ați ajutat să conștientizăm care sunt urgențele, pentru că dumneavoastră ați vorbit despre mai multe probleme urgente și ați spus că trebuie să existe o voință de a activa fondurile europene ce vă sunt destinate pentru a putea să începeți să derulați proiecte. Deci, în calitate de aleși, în calitate de deputați uh, europeni, cred că datoria noastră este să trecem acest lucru pe viitoarea ordine de zi. Știm că agenda pentru Europa 2020 va fi importantă începând cu luna ianuarie, va fi uh, discutată și acolo va trebui să includem colaborarea. Deci ne despărțim aici, dar nu de tot va trebui să continuăm să cooperăm pentru că politica de coeziune trebuie să fie în beneficiul tuturor. Și în acest an de luptă împotriva sărăciei trebuie să facem ceva pentru a reduce inegalitățile acestea strigătoare și ale căror victime sunt mereu aceleași. Deci vom face tot ce putem pentru a înregistra progrese în mod activ. Mulțumim, doamna Deli. Acum uh, o să vă rog ca dacă doriți să ne lăsați ceva scris, uh, prezentările pe care le-ați citit, de exemplu, ar fi util. Doriți să mai interveniți? Vă rog. Da, bună ziua. Eu mă numesc Farid Berais și uh, sunt antrenor și președinte al unei asociații de kickboxing, deci în domeniul sportului. Noi uh, suntem un domeniu asociativ și intervin pentru a lua notă de ceea ce ați spus dumneavoastră și să vă spun că vom pleca cu uh, mai multe cunoștințe despre ceea ce se întâmplă în Uniunea Europeană. Însă, pe lângă acestea, avem și noi întrebări uh, în legătură cu modul în care ar trebui să vedem noi lucrurile. Noi avem o asociație care este condusă conform legii din 1901 privind asociațiile, însă care nu corespunde cu altele din uh, restul Europei. Deci există niște divergențe în ce privește modul de funcționare. Sigur, nu am discutat încă acest lucru și uh, nu am discutat despre voluntariat. Eu sunt antrenor cu titlu benevol, adică nu primesc bani pentru activitatea mea. Și de mai mulți ani, împreună cu ceilalți din comunele noastre, încercăm să obținem un fel de ajutor, să ne asigurăm că există un fel de tampon între cei care sunt activi în domeniul profesional și cei din domeniul școlar. Noi încercăm să îi gestionăm cumva pe acești tineri ca nu cumva energia lor să dea pe din afară și să se reproducă evenimentele violente pe care le-am menționat. Toți cei care ne însoțesc aici, uh, vă garantez că eram în mijlocul acestor evenimente, dar nu am lăsat fără ele din mână. Mi-am ținut tari. Ehm, știm însă că va deveni tot mai dificil să facem acest lucru în continuare, dar noi avem răbdare, cultivăm răbdarea și pot să vă spun că toată această energie, toată această nebunie va pune stăpânire pe tineret. Pentru că cred că acest lucru e valabil pentru tot tineretul din Europa. Ei, noi, care știm că tot acest tineret are, este însetat de sport, de activități uh, extrașcolare, deci pentru noi va fi foarte greu să stăpânim toată această energie. Să o stăpânim în sensul bun. În orice caz, uh, în numele tuturor celor care s-au deplasat aici, vă mulțumim pentru că ne-ați primit. Acum, sigur că putem avea proiecte comune, putem să avem uh, legături internaționale cu cluburi de fotbal, de exemplu, din Germania, din Marea Britanie, din Italia. Vom încerca să vedem cum putem să omogeneizăm acest domeniu al sportului, ca să funcționeze similar cam peste tot. Însă revin la problema voluntariatului. Această noțiune de a lucra benevol nu există peste tot. Este un concept destul de local, ca să spun așa. Ei, acum dacă am putea obține niște răspunsuri, cel puțin la nivel european, pe care le-am putea aduce acasă la clișii suboa, dacă aș putea să-i spun uh, fiecărui elev, ascultați-mă, dragii mei, o să vă puteți baza pe Europa. Europa vă poate ajuta, va fi prezent alături de voi. E bine, în acel moment înseamnă că vom putea face un mare pas înainte. Iar situația va fi una de tip win-win pentru toată lumea. Cred că am putea să prevenim multe probleme astfel, pentru că dacă este să luăm temperatura, să cercăm acest univers cu degetul, pot să vă spun că el este fierbinte. Nu putem ține degetul prea mult în această masă lichidă. Vă mulțumesc pentru că m-ați ascultat. Mulțumim. Foarte pe scurt o să încerc să trag concluziile pentru că va trebui să încheiem ședința. Permiteți-mi să spun un singur lucru. Desigur, se fac multe lucruri la nivel european, însă mai rămân încă multe alte lucruri de făcut la nivel local. În anul ce urmează, Europa va face multe lucruri pentru tineri, lucruri ce țin de strategia pe care Comisia Europeană a pregătit-o, pe care Parlamentul o sprijină și pe care vor pune în aplicare statele membre. Una din inițiativele cheie se referă tocmai la acești tineri. Deci vor exista acțiuni la nivel european și va exista sprijin comunitar pentru tânăra generație. De asemenea, în bugetul pentru anul viitor, pe care încă nu l-am decis în forma sa finală, dar pe care îl negociem, avem programe pentru tineri ca o prioritate mare, iar acestea fiind zise, nu rămâne decât să vă încurajez să obțineți aceste informații. Puteți apelați la deputații dumneavoastră. Dacă formulați întrebările în scris, o să vă ajutăm să luați legătura cu comisia și să vedeți ce feluri de programe și proiecte există uh, dedicate tinerilor și activităților sportive. Proiecte și programe de pe urma cărora ați putea beneficia. Deci vă putem ajuta în acest sens. Probabil că doamna Deli este cea către care trebuie să vă adresați și eventual uh, puteți uh, găsi informații utile și la Parlamentul European. Puteți afla direct ce face Europa pentru tinerii săi. Un lucru e sigur, tinerii în anii ce urmează vor uh, constitui o um, prioritate și vor fi un destinatar important al politicilor europene. Dar uh, pentru măsuri concrete revin luați legătura cu doamna Deli. Îmi cer scuze că trebuie să mă opresc aici. Dacă doamna Deli mai dorește să spună ceva, îi mai acordăm uh, un pic de timp. Doamna președinte, vreau doar să aduc o completare. Anul viitor va fi anul european al voluntariatului. Iată deci o ocazie pentru a pune în practică toată experiența dumneavoastră. Cred că ne vom uh, întâlni din nou și vom putea discuta despre proiecte concrete. Vom uh, vedea ce putem face pentru ca să deblocăm fonduri uh, din bugetul pentru tineret. Mulțumesc! spun. acum o să declar închisă această reuniune. Vă mulțumesc încă o dată pentru participare. Ați văzut, chiar dacă mai puțini membri au rămas, cei care au rămas sunt total alături de dumneavoastră și să ținem legătura. Vă mulțumesc pentru